Doamnelor și domnilor, haideți să trecem la vot. Vom vota prin procedură simplificată raportul Mastalca în legătură cu fuziunile societăților comerciale. S-a deschis votul cu apel nominal. Se cierra votación. S-a închis votul. Și se adoptă acest raport. Trecem acum la raportul Albertini în legătură cu protocolul la acordul euromediteranean. Vot unic. Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la raportul Koch în legătură cu acordul Uniunii Europene cu Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest în serviciile aeriene. Înainte de vot, domnul Koch a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Liebe Kollegen, Kollegen, Dragi colegi, prin adoptarea raportului meu, suntem de acord cu un, uh, un acord care, de fapt, uh, în înlătură cele 27 de acorduri bilaterale între statele membre și diferite țări ale uh, Afri Uniunii Africane Monetare a Africii de Vest. Trebuie să împiedicăm barierele în, în calea accesului la piață și vă rog de aceea să votați pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Coc. Trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la recomandarea pentru a doua lectură în legătură cu condițiile armonizate pentru comercializarea produselor de construcție. Raportoare doamna Stiller. Vocăm, votăm blocul numărul 1 de amendamente. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. se declară aprobată poziția Consiliului, modificată în acest mod de către Parlamentul European. Iar acum, raportul doamnei Strifler în legătură cu consensul european privind ajutorul umanitar. Nu există amendamente, însă există mai multe voturi și Eh, paragraful 5 în două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Eh, paragraful 9. Vot nominal. S-a deschis votul. Se cierra la vot. S-a închis votul și paragraful 9 se adoptă. Paragraful 13, pe două părți. Ambele prin vot nominal. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Partea a doua. S-a, deschis votul. S-a închis votul și partea a doua se adoptă cu o largă majoritate. Paragraful 31. Vot nominal. S-a deschis votul. Se cierra la S-a închis votul și se adoptă. Paragraful 32. Vot nominal. S-a deschis votul.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 39, în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul C, în trei părți. Prima parte, voturi pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. S-a deschis votul în legătură cu partea a doua din considerentul C. S-a închis votul și partea a doua este aprobată la o diferență de un vot. Partea a treia a considerentului C. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, mai bine verificăm electronic. S-a deschis votul pe partea a treia din considerentul C. S-a închis votul și partea a treia este aprobată cu o diferență de 10 voturi. Considerentul G în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iar acum, întreaga propunere de rezoluție. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la raportul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 Doriți să verificăm prima parte a paragrafului 9. Foarte bine. Verificăm votul pe prima parte a paragrafului 9. S-a deschis votul. Se fiera votación. S-a închis votul și se adoptă cu o diferență de peste 300 de voturi. Trecem la paragraful 9, partea a doua, pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 14, în trei părți și toate trei voturi cu vot nominal. S-a deschis votul pe prima parte. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă prima parte. Partea a doua. S-a deschis votul. Se cierra votación y la segunda... S-a închis votul și și partea a doua este adoptată. Și partea a treia. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul și partea a treia este respinsă. Trecem la paragraful 24, pe două părți. Prima parte pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 26. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Paragraful 27. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Dar vom verifica electronic. S-a deschis votul pe paragraful 27, partea a doua. Vamos a ver, se, eh, se cierra la votación. S-a închis votul și partea a doua a fost respinsă. Votăm acum a treia parte a paragrafului 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 29. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 30. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica electronic. S-a deschis votul, paragraful 45, prima parte. S-a închis votul și prima parte este adoptată. Trecem la partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a, s-a închis votul și partea a doua este respinsă. Paragraful 50. Două părți pentru, împotrivă se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Paragraful 51, două părți. Prima parte pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Iar acum considerentul P. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și acest considerent a fost quality, so it's rejected. No, no. It's no amendment. Bueno, queda aprobado el considerando P. Deci este aprobat considerentul P. Vamos a ver. ¿Qué there is equality, ¿Es un rejecto? Vamos a ver. Sí, sí. Sí, sí, señoría, te da palabra. Da, vă dau cuvântul imediat. Domnule președinte, avem o problemă. Există două uh, console de vot care nu funcționează. Vă rog să trimiteți un reprezentant al serviciului tehnic. În legătură cu votul considerentului P, există uh, egalitate. Dacă ar fi existat vreun amendament în legătură cu acest text, atunci amendamentul a fost, ar fi fost respins. Însă aici nu este vorba de un amendament, este vorba de textul în sine. Și în acest caz, serviciile președintelui mă informează și eu îi cred că în acest caz egalitatea reprezintă că textul este aprobat. Așadar, considerentul P este ap- Adoptat. Iar acum votăm întreaga propunere. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vă mulțumesc tuturor. Trecem la explicațiile de vot. Comenzamos por el informe. Începem cu raportul doamnei Stiller în ceea ce